Meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimate doamne, stimați domni. Deși nu suntem foarte numeroși în sală și sper ca lucrurile să se îndrepte pe parcurs pentru că avem o agendă foarte bogată în față, mai ales în privința voturilor, uh, deci, nu vreau să stabilim noi recorduri în istoria Comisiei, dar cel puțin volumul rapoartelor pe care le supunem la vot este foarte mare. Din fericire, asupra unor amendamente de compromis am putut să cădem de acord deja. Aș avea o observație în legătură cu ordinea de zi o serie întreagă de puncte care ar fi trebuit să fie rezolvate mâine, le vom devansa. Toate voturile vor avea loc astăzi. Pentru mâine nu mai amânăm voturi. Acestea ar fi observațiile pe care vreau să le fac. Dacă există sugestii, atunci eh, aveți cuvântul. Dacă nu, trecem la punctul 3. Este vorba despre audierea noastră, monitorizarea aplicării legislației comunitare în 2008, evaluarea pilotului proiect. Raportoarea noastră pentru această problemă este doamna Lichtenberger și îi salut și pe cei invitați pentru audiere. O premieră în prezența de astăzi, dacă apreciez lucrurile eh, sunt corecte, este doamna Kathleen Day, secretar general al Comisiei Europene, un salut deosebit de călduros pentru că nu ni s-a întâmplat până acum să vă avem în mijlocul nostru. Domnul profesor Ludwig Kramer a fost șef de unitate în uh, DGNV anterior, iar acum este profesor invitat al Facultății de Drept și Colegiului Universitar Londra. Doamna uh, Marta Balestros, director uh, într-un oficiu uh, european la Bruxelles pe probleme ecologice. Monica Frasoni, bineînțeles, a făcut parte timp de mulți ani din comisia noastră și astăzi este invitată de noi pentru audiere și un reprezentant al Ombudsmanului European de asemenea participă la audiere. Am depășit deja cu 5 minute timpul necesar și i da cuvântul doamnei Kathleen uh, Day uh, pentru a face un statement. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitația de a mă alătura discuțiilor dumneavoastră pe un punct foarte important. implementarea corectă a legislației Uniunii Europene este o prioritate foarte importantă pentru Comisie, pentru că Comisia este gardianul tratatelor, ci și Comisia este și uh, la originea tuturor inițiativelor legislative și noi credem că acțiunile în justiție sunt uh, necesare în Uniunea Europeană pentru a ușura viața cetățenilor. Suntem prima instituție care uh, are un interes să vadă că aceste legi sunt implementate corect. Corpusul acheiului comunitar a crescut foarte mult în ultimii ani și a devenit foarte complex. 27 de state membre, 7 state membre sunt state federale și foarte multe dintre legile comunitare sunt implementate la nivel local de către municipalități. În timpul anilor am, am trebuit să găsim diverse modalități de a obține ceea ce vrem și anume implementarea corectă a legii comunitare pe teren. Uh, Încep, facem multe lucruri pentru a ne asigura preventiv că atunci când se transpune legislația comunitară va fi transpusă corect. Lucrăm din ce în ce mai mult cu statele membre în perioada de transpunere pentru a anticipa orice probleme uh, care ar putea duce la dificultăți ulterior. Avem, uh, atunci când există legislație complexă, avem ghiduri și avem tabele de marcaj pentru piața internă și o serie de alte modalități de eh, verificare. Atunci când statele membre nu transpun legislația comunitară, eh, începem proceduri de încălcare. Eh, aș dori să fac un apel acestei comisii. Una dintre modalitățile prin care comisia crede că ar putea să ajungă mai repede la implementarea corectă a legislației comunitare ar fi prin susținerea uh, Parlamentului European pentru a impune tabele de corelare în statele membre. De vreme ce sunt aici în această dupămasă, aș dori să fac acest apel Parlamentului European. După cum am spus, uh, achiul comunitar este comunitar, uh, pot să apară întârzieri foarte mari și obiectivul nostru principal este ca conformitatea să fie atinsă cât mai repede. Însă nu toate cazurile de reimplementare sunt datorate rele credințe a statelor membre. Statistic putem demonstra că discuțiile timpurii cu statele membre deseori pot să remedieze lucrurile. Însă acest lucru se poate face și pe bază ad hoc. Dacă luăm în considerare complexitatea și dificultățile de a ne asigura că uh, legislația va fi conform implementată, în 2007 am introdus o nouă uh, discuții cu statele membre pentru a putea introduce aplicarea corectă a acquis comunitar. 15 state membre uh, s-au oferit voluntare pentru această nouă metodă de lucru și participă în proiectul care uh, durează deja de 2 ani. În această perioadă am uh, trecut 840 de dosare prin Uh, sistemul EU Pilot și am avut o rată de succes de 85%. De mi se pare un rezultat bun. Considerăm că este un instrument, nu singurul, dar un, o modalitate prin care putem găsi o modalitate mai rapidă de a răspunde la preocupările și plângerile cetățenilor și actorilor implicați. De aceea credem că, cu toate că este de vreme, acest instrument ne ajută să fim eficienți atunci când căutăm implementarea corectă a legislației comunitare. Bineînțeles că este uh, vorba de un proiect nou, încă în dezvoltare, și am dori ca din ce în ce mai multe state membre să participe, dacă se poate, toate statele membre. Am decis să invităm mai multe state membre să se alăture proiectului și mi s-a spus că uh, răspunsul este destul de bun, deci sperăm că vom ajunge de la 15 la mai multe state membre în viitor. Din nou, sper că Parlamentul uh, va considera acest proiect uh, util pentru a implementa legislația comunitară și că ne va susține. Pentru că am văzut că printr-un sistem mai organizat de schimb de informații și prin clarificarea situației între Comisie și statele membre, putem să accelerăm uh, rezolvarea problemelor bineînțeles, nu suntem singuri și putem să uh, beneficiem de rețeaua administrativă a statelor membre pentru a găsi unde se află problemele, pentru a urgenta implementarea. Mi se pare important să spun că multe dintre problemele ridicate de cetățeni nu uh, implică încălcarea ale legii în sine, se datorează lipsei de informare, Uh, sunt plângeri în legătură cu anumite aspecte, însă nu uh, sunt probleme care duc la proceduri de încălcare. Însă trebuie uh, să dăm curs acestor plângeri și astfel este mai ușor să clarificăm drepturile juridice ale cetățenilor, ale organizațiilor sau întreprinderilor, însă nu toate plângerile pe care le primim și nu tot ceea ce intră în proiectul EU Pilot este un posibil caz de încălcare. Mi se pare important de asemenea să explic că pro- proiectul EU Pilot este limitat în timp. Luăm, dăm statelor membre un răgaz de 10 săptămâni pentru rezolvarea problemelor și uh, ni se pare că este un uh, sistem foarte bun. Nu se deleagă autorități, uh, Comisia Europeană rămâne în control, privim orice răspuns a statului membru pentru a vedea dacă este compatibil cu legislația comunitară și să ne asigurăm că cetățeanul sau organizația care a făcut plângerea primește un răspuns corect care poate să fie evaluat. Din cazurile pe care le-am avut în uh, EU Pilot, am uh, ajuns la 14 proceduri de încălcare, uh, cazuri pe care le-am discutat cu statele membre. Uh, acolo am a ajuns la concluzia că era o încălcare a, stat, a acheiului comunitar pe care statele membre nu erau dispuse să o uh, rezolve. Um, altfel, putem să clarificăm probleme care apar, pentru că acheiul este complex și este guvernat de foarte multe orga- organisme administrative. Un, unele probleme pot fi clarificate rapid, unde nu se întâmplă acest lucru, bineînțeles că trebuie să le uh, trecem prin sistemul juridic considerăm că acesta este un instrument la dispoziția Comisiei, se dovedește a fi de succes. Mi se pare că statele membre care sunt implicate în proiect par să fie satisfăcute de felul în care funcționează. Nu este întotdeauna ușor pentru autoritățile centrale din stat, dacă este vorba de un stat federal sau descentralizat, uh, autoritățile centrale nu pot să monitorizeze întotdeauna ce se întâmplă la nivel local Eh, și ne-am am observat că acest mecanism ne ajută să avem susținerea autorităților centrale în legătură cu cazurile de care nu sunt conștiente sau în legătură cu care nu dețin informații. Nu spunem că EU Pilot este un răspuns la toate problemele de implementare, ni se pare însă că este un instrument necesar de conlucrare cu statele membre, este uh, experiența pilot este una pozitivă și ne încurajează să continuăm. Vom încerca să implicăm și restul statelor membre în acest proces pentru a folosi acest program pilot ca un instrument pentru a ne asigura de implementarea la timp a acquis comunitar. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În ce privește procedura, să ascultăm atât expert și după aceea voi da cuvântul doamnei Lichtenberger Uh, pentru a putea face după aceeași și diverse comentarii. Mulțumesc foarte mult, doamnă secretar general. Dau cuvântul acum domnului profesor Kramer. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, as you more... Mulțumesc, domnule președinte. După de vreme ce ne-ați atribuit în jur de 10 minute, am pregătit 10 puncte. Nu Uh, pun sub semnul îndoierii că transpunerea este o prioritate pentru Comisia Europeană. Însă, vă asigur cu convingere că aplicarea eficientă a uh, achiului și în special a achiului de mediu nu este o prioritate a Comisiei și sistemul pilot este o formă de cooperare interguvernamentală deschisă care înlocuiește obligația și eu subliniez obligația Comisiei de a se asigura că legea se aplică și ca atare este uh, opusă conceptului de integrare europeană. Este vorba de aplicarea practică și Comisia are nevoie de cetățeni, ONG-uri și de susținerea societății civile, pentru că este aproape inevitabil că pentru, fără informații nu se știe, uh, vor apărea probleme pe teren. Este o ă, mi se pare aberant să discuți cu statele membre atunci când inițiativa pentru aplicare eficientă prin plângere, petiție sau alte inițiative vin din partea cetățenilor europeni. În al doilea rând, cetățenii sunt în afara sistemului pilot, de asemenea și la inițierea acestei proceduri. Acest lucru mi se pare relevant atunci când vorbim de aplicarea practică pe teren. În al treilea rând, procedură este, procedura este cameralistă, medievală, nu este transparentă, nu are reguli procedurale, nu are nicio deschidere și nicio claritate. Este total opusul a ceea ce propune tratatul Uniunii Europene la articolul 1, că procesul de decizie va fi deschis și transparent. Uh, aceasta este cererea tratatului de la administrația europeană, să fie transparentă și deschisă. În al patrulea rând, Comisia devine dependentă în ceea ce privește faptele de, de informațiile primite de la statele membre. Statele membre, în aplicarea practică, deseori sunt destinatarii acestor plângeri. Statele membre uh, s-au comportat greșit și după aceea se, des, se discută cu statele membre dacă acest lucru este corect sau nu. Este contrar cerinței tratatului uh, european ca Comisia în sine să se asigure că legislația este aplicată. Comisia se asigură uh, cel puțin că legea este discutată și nu se asigură în acest caz că este aplicată. În 2004, Comisia uh, a declarat Plângerile sunt o sursă esențială de informații în detectarea încălcărilor. Este important să găsim proceduri clar și, clare și eficiente pentru a trata plângerile adresate Comisiei persoanele sau juridice sau fizice care au înaintat plângeri ar trebui să fie asociate îndeaproape cu procedurile și cu audierea uh, părților care reprezintă un interes legitim. Uh, aceste persoane care au depus plângerea sunt considerate că au un interes relevant. Domnule președinte, această uh, frază în legătură cu a fost eh, spusă în legătură cu legislația concurenței, nu în legătură cu legislația mediului sau eh, pentru protecția consumatorilor. Comisia vorbește cu două uh, voci și este regretabil uh, în domeniul mediului în care am lucrat 40 de ani, mediul nu are o voce, avea nevoie de proceduri, structuri și deschidere. Comisia trebuie să dea o voce domeniului mediului prin asocierea cu persoane și ONG-uri. Însă sistemul pilot nu include o asemenea participare. Cetățenii nu au nicio voce. Parlamentul European, la punctul 7, nu este implicat în sistemul pilot, nici în monitorizarea un, legislației europene. Mi se pare uluitor, dat fiind rolul Parlamentului în orice democrație, uh, Parlamentul are rolul de a controla executivul. Parlamentul ar trebui să își regândească rolul în aplicarea legislației europene. Există mai multe propuneri în acest sens. Numărul 8. Problemele de mediu de peste tot din Uniunea Europeană sunt în creștere și nu în descreștere. Comisia ajunge deseori la această concluzie. La, prin cele șase programe de acțiune în domeniul mediului, sau în domeniul transportului și așa mai departe. Însă Comisia nu recunoaște că comportamentul său contribuie la problemă. Și uh, uh, legislația de mediu a Uniunii Europene este, sună foarte bine pe hârtie, însă în practică nu este la fel. Este un fel de amenințare fără dinți. Este o diferență de la cel la pământ între legislație și implementare. Și nimic nu este mai periculos pentru Parlament și pentru societate decât o, o legislație care nu este aplicată. Comisia, prin, sistemul, prin proiectul pilot și prin alte subterfugii, să ascundă această problemă, să uh, ascunde faptul că își pierde credibilitatea în fața cetățenilor europeni. În 2006, în care am avut onoarea să particip la o altă audiere a Parlamentului European, am declarat că problema uh, adevărată este că Comisia nu aplică statul de drept și legislația față de statele membre. Preferă diplomația, discu- discuțiile bilaterale și secretul administrativ față de deschidere și transparență. Nu s-a schimbat nimic în acest sens, chiar din potrivă. Și toată lumea care cunoaște cât de cât structura internă a Comisiei știe că Secretarul general este responsabil pentru această orientare a Comisiei. Punctul 10. Cu atitudinea sa prezentă, exemplificată de sistemul pilot, care este birocratic și un sistem tipic pentru o societate închisă, Comisia nu mai ajunge la cetățenii europeni și în special tinerii. Uh, Europa este văzută ca o problemă pentru guverne, pentru marile interese, pentru economie și pentru secretar general. De ce să mergi la, uh, la alegerile europene? De ce să te identifici când, cu Uniunea Europeană atunci când preocupările tale ca cetățean nu sunt luate în considerație? Uh, sistemul pilot este încă un pas pentru a consolida această uh, Uh, birocrație care se îndepărtează de o societate deschisă, de democrație și de transparență. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră foarte angajată. Ajungem acum la doamna Balesteros. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să mă prezint. Uh, Reprezint organizația Client Earth uh, și, drept urmare, prezentarea mea se va um, concentra asupra acestor aspecte și asupra uh, proiectului EU Pilot. Aș dori să subliniez un element. Este corect că conform tratatelor Uniunii Europene, legislația se adresează statelor membre. Însă, cine este responsabil pentru asigurarea implementării? Comisia. Acest lucru este prevăzut foarte clar în articolul 17 al Tratatului Uniunii Europene. Conform EU Pilot, înainte să discutăm despre cum funcționează, aș vrea să discutăm întâi un aspect ce ține de principiu. Acesta derivă de la cele două obiective ale EU Pilot. Acesta trebuie să crească parteneriatul și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre și, în al doilea rând, are ca obiectiv obținerea unor soluții mai rapide la probleme pentru a corecta încălcările legislației europene. În ceea ce privește primul obiectiv, cu toate că este prezentat ca un instrument ca, pentru buna gestiune nu rezolvă problema principală și anume faptul că interlocutorul cheie este statul membru și nu cei care oferă um, informații cu privire la încălcarea dreptului uh, privind mediul. Statele membre sunt și problema cu privire la implementare. ONG-urile sau cetățenii sunt uh, cei care oferă informațiile și Um, ur, urmăresc un interes public. De aceea ar trebui cooperat mai bine și cu aceștia. În ceea ce privește al doilea uh, obiectiv, sursa principală de informații a fost recunoscută, și anume sunt cetățenii și ONG-urile. Uniunea Europeană are o problemă de legitimitate democratică. Voturile la alegerile europene, referendumurile cu privire la tratate ne-au arătat faptul că Uniunea Europeană trebuie să se apropie de cetățeni. Avem un, perf, un sistem perfect. Pe de o parte, necesitatea de a aplica legislația europeană, pe de altă parte, avem cetățeni și ONG-uri care sunt dispuși să își exprime îngrijorările cu privire la implementarea dreptului comunitar Comisiei. Dar de ce ar încerca Comisia atunci să reducă acest sistem care ar trebui să funcționeze la minim? Cred că ar trebui să se utilizeze acest instrument pentru a aduce Comisia și Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni. De ce nu se utilizează acest instrument pentru a promova Uniunea Europeană ca o, o instituție care apără legislația cu privire la mediu și ca um, pe o instituție care îi se pot adresa cetățenii implementarea legislației Uniunii Europene cred că ar trebui să fie o prioritate pe agenda Uniunii Europene. În ceea ce privește proiectul EU Pilot, suntem în contact cu o serie întreagă de avocați care lucrează cu biroul uh, de mediu european și am primit informații în mod regulat de la avocați în diferite țări, mai ales Irlanda, Regatul Unit și Spania. Introducerea acestei inițiative a fost realizată de către Comisie cu, prin intermediul întâlnirilor cu ONG-uri. Sunt uh, reuniuni care sunt considerate foarte utile, însă de multe ori uh, și în multe țări s-a întâmplat ca ONG-urile să nu știe Uh, ce este EU Pilot. Au trimis reclamații la uh, comisie, dar nu cunoșteau uh, EU Pilot. Mai multe uh, um, ONG-uri din Spania au trimis o scrisoare domnului Frankenberg pentru a-i uh, prezenta rezultatele pozitive ale EU Pilot. Dar este nevoie de mai mult schimb de informații pentru că acesta nu, chiar dacă acest schimb uh, are loc, nu acoperă uh, conținutul cazurilor. Deci nu există suficientă transparență. Nu există schimburi uh, cu autoritățile spaniole, în schimb. De multe ori, ONG-urile au văzut că un dialog mai că a avut loc un dialog mai strâns între Comisie și statele membre. Și acesta uneori însă a fost utilizat pentru a amâna uh, corecta implementare a legislației. Credem că este nevoie de un proces mai formal prin care ONG-urile să știe exact în ce stadiu se află aceste cazuri dar uh, și un sistem prin care stat, să se, uh, termenele limită să nu fie negociabile și statele să știe foarte clar că trebuie să pună la dispoziție informațiile necesare. Aceste uh, reguli uh, s-au dorit a fi implementate în 2006 și cred că este o bună ocazie să reformulăm această uh, rugăminte. ONG-urile nu au acces la răspunsul național, din partea autorităților naționale, um, oferit comisiei. Raportul prezentat de către doamna Dei se referă la faptul că se prevede oferirea um, corespondenței și evaluarea comisiei uh, a răspunsului din partea autorităților uh, statului membru. Este uh, ceva ce ar fi foarte binevenit. La ora actuală nu este clar dacă EU Pilot a grăbit procesul de depunere a unor uh, reclamații. Și nu este clar dacă EU Pilot uh, înlocuiește etapa de investigare înainte de scrisoarea oficială de notificare nici nu este clar dacă intenționează să înlocuiască această scrisoare. Nu credem că acesta este cazul, dar nu este foarte clar. La ora actuală, EU Pilot prevede ca atunci când un caz este trimis la Bruxelles, uh, acest caz trebuie să fie trimis înapoi la EU Pilot în statul membru pentru o primă uh, etapă de discuție. Problema la procedura de încălcare a dreptului comunitar este, atât de, uh, este cunoscută, durează foarte mult durata medie este de 24 de luni. Uneori această perioadă este foarte lungă și există cazuri eh, cunoscute nouă în care comisia a decis să acționeze, dar era prea târziu pentru că răul era deja făcut. Am avut în eh, Spania cazul autostrăzii M15. Autostrada este construită la ora actuală, și este utilizată deja de, două, de doi ani de zile și Curtea Europeană de Justiție încă nu a dat o sentință cu privire la acest caz. Avem exemple în care au fost trimise reclamații comisiei, mai ales uh, cu privire la emisii de uh, CO2 uh, de la automobile și întregul uh, proces uh, a durat 20 de luni până când Comisia a trimis un răspuns în Spania. Acum statul membre, membru trebuie să răspundă, ceea ce ar putea să dureze din nou 4, 5, 6 luni până eventual să se ajungă la uh, Curtea Europeană de Justiție. Așadar, în principiu, uh, durează 24 de luni, dacă nu chiar mai mult. Avem un alt caz în care un avocat din organizația, de la organizația noastră din Londra a trimis o reclamație la mijlocul lunii martie și până acum nu am primit nici măcar o confirmare de primire uh, sau o informare conform căreia ar fi fost trimis cazul la U-Pilot. Am trimis un e-mail informal pentru a întreba Uh, care este situația cazului și ni s-a spus că vom primi un răspuns la începutul lunii mai. Asta înseamnă două luni fără confirmarea primirii scrisorii respective. De multe ori, reclamațiile sunt uh, clasate de către comisie atâta timp cât există la nivel național în fața unei instanțe un caz cu aceeași uh, temă. Dar nu se știe dacă, se, dacă este vorba de un caz uh, care se referă la același caz sau dacă se bazează pe același temei juridic. În reuniunile cu ONG-uri, înainte de reuniunile package, uh, Um, comisia a sfătuit ONG-urile să uh, aducă în fața instanței um, pe cei care încalcă dreptul la nivel național, dar nu le-a spus celor de la ONG-uri că asta ar putea fi un motiv pentru ca ei să, înche- să închidă cazul. Atât EU Pilot, cât și comunicarea din 2007 și cea din 2008 cu privire la implementarea dreptului uh, comunitar în domeniul mediului, confirmă intenția Comisiei de a limita numărul de plângeri, de reclamații. Vedem că sunt 723 de cazuri depuse eh, pentru 2 ani din 15 state membre și numai 4 au dus la proceduri de încălcare a dreptului comunitar în domeniul eh, mediului. În 2002 au fost 697 de plângeri noi numai cu privire la mediu. Avem aproape 700 care au coborât la un număr mult mai mic. Avem o intenție foarte clară din partea Comisiei de a limita numărul Uh, de reclamații, fără ca asta să, înseamnă, să însemne că situația s-a îmbunătățit sau că legislația este aplicată. Ni se Noi credem că este ceva ce ține de management, este o, chestie de, o chestiune de bunăvoință și din partea statelor membre. Știu că statele membre au solicitat Comisiei de să reducă uh, numărul de plângeri uh, adresate lor, de aceea Comisia a luat măsuri pentru a reduce numărul cazurilor, chiar dacă Comisia ar trebui să fie un uh, corp uh, independent. Dacă problema este lipsa resurselor, atunci Comisia ar trebui să, se, să ia în considerare posibilitatea de a angaja personal suplimentar. Dar nu a propus Parlamentului creșterea resurselor pentru a asigura aplicarea legislației și monitorizarea acesteia. De aceea considerăm că ar trebui uh, să se pună în uh, să se creeze un sistem care să asigure implementarea. Ar trebui să se îmbunătățească um, sistemul de aplicare și de um, monitorizare și considerăm că ar trebui tratate în mod special uh, o serie de cazuri unde este nevoie de o strategie de aplicare uh, mai, mai strictă, însă, în același timp, orice plângere și scrisoare trebuie să fie procesate. Așadar, cred că ar trebui să fie alocate mai multe resurse comisiei pentru a putea face asta și ar trebui să fie creat creată o unitate, un serviciu care să aibă inspector și care să aibă dreptul să investigheze în diferite cazuri. Comisiei i s-a cerut din partea Curții Europene de Justiție să, solici, să obțină informații pentru a putea dovedi o serie de cazuri în fața instanței, însă Comisia nu a putut face asta. Curtea de Justiție a solicitat Comisiei să se organizeze pentru a găsi dovezi pentru argumentele aduse, credem că este o oportunitate extraordinară pentru uh, Parlamentul European pentru a da undă verde mai multor resurse la Comisie pentru a putea urmări acest aspect al implementării și aplicării dreptului comunitar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Întrebarea mea se adresează acum domnului Ian Harden dacă dorește să ia poziție ca reprezentant al ombudsmanului european. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Thank you, Chairman, for... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Ombudsmanul, din păcate, în persoană nu poate fi prezent astăzi, de aceea m-a rugat pe mine să îl reprezint la audierea de astăzi. Aș vrea, în primul rând, să spun că procedurile de încălcare au constituit una din principalele surse de plângeri la Ombudsmanul European. Noi uh, suntem activi de 15 ani la biroul ombudsmanului și de la bun început încălcările și uh, modul în care uh, Comisia a operat cu aceste încălcări a constituit o cauză pentru plângerile care au sosit la biroul nostru, o cauză a criticilor formulate. Iar noi am încercat să semnalizăm Comisiei importanța procedurilor de încălcare pentru ca legea să fie respectată întru totul și pentru ca uh, cetățenii cetățenii europeni să aibă sentimentul că instituțiile europene sunt mai aproape de ei. Pe acest fundal, Ombudsman salută proiectul EU Project din mai multe motive. Înainte de toate pentru că el oferă posibilitatea să avem o abordare mai sistematizată, mai centralizată din partea Comisiei de a controla, de a declanșa procedurile de încălcare. Noi am putut sau am putea avea deci, o asemenea abordare mai consistentă și să uh, avem o activitate încununată de succes în a servi interesele cetățeanului în materie juridică. În al doilea rând, noul sistem are și un eh, potențial de a servi un alt interes vital al Uniunii Europene, acela pe care l-am menționat deja, de a aduce mai aproape instituțiile europene de cetățean. Eh, plângerile adresate Comisiei privind încălcările eh, reflectă faptul că cetățenii se simt de multe ori outsider, se simt excluși din acel cadru legal de care ar trebui să beneficieze. Deci cetățenii pot fi prin acest uh, proiect uh, atrași în a deveni de la bun început părtași la derularea proiectului. Deci uh, acestea sunt două aspecte, inclusiv cel de o atitudine mai apropiată de cetățean. Ombudsmanul este, se simte încurajat de raportul pe care Comisia l-a pregătit de tot ceea ce ține de uh, buna derulare a acestui proiect. Faptul că s-au înregistrat progrese, mai ales în ce privește eficacitatea demersurilor. Avem 85% uh, rată de succes care figurează în acest raport. Există o serie întreagă de procese care uh, au fost tergiversate cei drept uh, dar în general a fost urgentată uh, rezolvarea plângerilor. Durata până la pronunțarea unei hotărâri în multe cazuri a fost redusă de la durata unui an, care a fost uh, o promisiune a Comisiei încă în anul 2002 în comunicările pentru obusmanul la jumătate, ceea ce este un rezultat spectaculos. Un al doilea aspect, această apropiere față de cetățean. Sigur că noi ne-am dorit să existe și mai multe evidențe de reușită în acest domeniu, dar uh, există clar mai puține uh, plângeri adresate ombudsmanului în clipa de față uh, sperăm ca din partea Comisiei să primim un aviz în legătură cu o plângere este o plângere uh, legis uh, care uh, urmează să obțină un răspuns din partea Comisiei, îl așteptăm. Uh, Uh, informația uh, pe care l-a primit cetățeanul în legătură cu acest uh, proiect pilot, sperăm să îl satisfacă. Această plângere spuneam, urmează să fie analizată de către comisie și așteptăm răspunsul. Având în vedere importanța acestei plângeri, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și Carta Europeană a Drepturilor Omului are aceeași valoare ca și tratatele, iar dreptul de bună administrare ehm, prevede și dreptul cetățeanului de a avea acces la propriul dosar. Iar din acest punct de vedere, cred că plângerile uh, vor trebui să fie considerate cu toată seriozitatea la nivelul Comisiei. Există de asemenea un drept de acces public la o serie întreagă de documente. Părerea noastră este că rezultatele acestui proiect până în clipa de față sunt încurajatoare, atât în ce privește eficientizarea activității, cât și această uh, atitudine mai apropiată de cetățean și uh, cred că uh, din acest uh, al doilea punct de vedere în perioada următoare se vor face progrese și mai mari în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Ana Lichtenberger, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această discuție, consider că subiectul pe care îl tratăm astăzi este deosebit de important. Eh, regret că eh, toți colegii au arătat interes eh, pentru acest subiect, pentru că poate nu suna subiectul suficient de atrăgător, dar este vorba de fapt de substanță. Din tratatul de la Lisabona recurge sarcina de a avea o mai mare apropiere um, față de cetățenele și cetățenii din Uniunea Europeană. Știm că la nivelul cetățeanului obișnuit se manifestă un anume euroscepticism, dar uh, Tocmai de aceea noi ar trebui să uh, operăm cu tot ceea ce legislația europeană a uh, elaborat în favoarea lor să fie și prezentat atrăgător cetățenilor și eu câteodată nu am avut experiențe foarte pozitive, pentru că am constatat că în ultimii ani numărul cetățenilor și cetățenilor care mi s-au adresat mie direct pentru că nu au primit răspunsuri în statele membre în care trăiesc sau din partea Comisiei ă, a crescut și asta este o problemă serioasă. Parlamentul European dorește să-și sprijine Comisia Europeană în transpunerea legislației comunitare. Pentru a elabora legislația um, și pentru a o transpune în statele membre, um, parcurgem proceduri laborioase, pentru ca după aceea să constatăm că anumite state nici măcar nu transpun în practică achiul comunitar. Unii le-au transpus um, pe hârtie, dar nu au resursele financiare pentru a putea să aplice această uh, lege. Aici, de fapt, este problema cea mare. Când un legiuitor se complace cu situația ca ceea ce el a decis uh, să rămână scris doar pe hârtie, fără a ajunge la cetățean, atunci se confruntă, ca în cazul meu acasă, cu fenomene de euroscepticism care devin tot mai greu de contracarat. Pentru că, v-am spus, vin oameni să se plângă la mine. În ce privește proiectul pilot, încă din prima lectură ne-a făcut optimiști, pentru că urma să asistăm, să conseiem statele membre în transpunerea în practică a legislației comunitare. Dacă după aceea însă ne poticnim și dacă implementarea eficientă a dreptului comunitar nu mai este tratată consecvent, întâmpinăm dificultăți. Și cred că aici sunt problemele reale cu care ne confruntăm. Pot să vă dau câteva exemple în legătură cu acest contact cu cetățenii. Dacă autorul unei plângeri îmi povestește că toate informațiile furnizate de el sunt transmise tuturor statelor membre, dar el, pe de altă parte, nu primește informații, nu are acces la tot ceea ce îl privește pe el, atunci ă, lucrurile nu merg bine. Atunci noi în calitate de Uniune Europeană, în calitate de reprezentanța ai unor instituții comunitare, trebuie să acționăm pentru ca prevederile din statul național să fie modificate în sensul legislației noastre. Este nevoie de transparență și, din păcate, încă nu ne bucurăm de această transparență. Cine decide dacă un caz este atât atât de important încât nu trebuie derulat, uh, derulate toate procedurile. Eu am fost membră într-un guvern. Știu cum funcționează lucrurile acolo. Și de multe ori am impresia că lucrurile uh, uneori sunt aruncate la coș, deși ele ar trebui să se afle pe biroul ministrului undeva deasupra datorită importanței cazului sau priorității respectivei probleme. Ei bine, noi avem practic dreptul să acționăm și îmi doresc din partea Comisiei să existe un efort comun de îmbunătățire a situației. Noi nu suntem dușmani ai uh, modului în care acționează Comisiei, dar noi ne dorim ca cetățenele și cetățenii să beneficieze de informațiile necesare lor. Europa nu este gândită numai pentru cei mari și puternici. Pentru că uh, asta ni se reproșează nouă când ne întâlnim cu oamenii. Și din păcate, impresia lor este întărită când sunt tratați de către instituțiile europene ca și când nu ar merita un feedback pentru demersurile lor. De multe ori, când căutăm o soluție de compromis, recurgem la formulări atât de prețioase încât cetățeanul simplu nici măcar nu le înțelege. Asta se întâmplă adesea și în documente ale comisiei pe care uneori le primim noi, că nu înțelegem ce ni se spune. Ar fi un mare câștig dacă am simplifica lucrurile. Deci, trebuie să fim mult mai consecvenți, trebuie să fim mult mai clari, trebuie să conlucrăm, dar și noi, ca parlamentari, avem informații, iar cetățenele și cetățenii necesită uh, un răspuns prompt în legătură cu petițiile, cu plângerile lor, nu trebuie lăsați fără răspuns. Atât de frecvente sunt aceste situații, încât în momentul în care te întâlnești cu oamenii pe stradă și încerci să aperi instituțiile, nu mai ai argumente, pentru că ei vin uh, până la urmă cu uh, dovada faptului că nu au fost tratați corespunzători. Deci, proiectul pilot înseamnă apropiere de cetățean, înseamnă transparență. Asta este înscris și în tratat și trebuie să se realizeze, pentru că altfel ne tăiem craca de sub picioare la un loc, dumneavoastră ca reprezentanța ai Comisiei și noi ca parlamentari. Și nu vreau să ajungem la situația asta. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Întrebări. Vă rog. Uh, thank you very much, Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Este o discuție fascinantă. Am un comentariu mai mult decât o întrebare. Am trecut prin acest raport în ultimii ani și este destul de dificil pentru că în anii trecuți avem, aveam probleme cu resursele pentru comisie pentru a ne asigura că aplicarea este mai eficientă și mi-aduc aminte că una dintre întrebările noastre era dacă nu putem să utilizăm resursele Comisiei din statele membre pentru a ajuta la acest proces. Și m-am gândit după aceea la ceea ce spuneați că vrem un proces uh, apropiat de cetățeni. Însă în țara mea, cetățenii spun că a venit poliția comisiei pentru a face inspecții. Da? Aceasta este percepția. Înțeleg mai bine poziția comisiei, înțeleg ce a spus reprezentantul mediatorului, pentru că bineînțeles că trebuie să respectăm aplicarea, să verificăm aplicarea legii. Însă dacă ne uităm la experiența pe care am avut-o în instanțe, tendința este să se uh, utilizeze sisteme mai puțin conflictuale de atingerea rezultatelor. Aceasta este tendința și în acest sens proiectul pilot reprezintă o încercare de a uh, gestiona mai bine un volum mai mare de plângeri sigur că ar putea să fie mai transparent și mai ușor de analizat, însă mi se pare că este ceva care corespunde cu tendința actuală care tinde mai mult spre mediere. Uh, nu cred că trebuie să eliminăm acest proiect când uh, poate uh, să ducă rezultate. Nu există o singură cale uh, și aceasta nu este aplicare absolută. Da, trebuie să existe mai multă transparență, uh, da, prin uh, cadrul pe care îl cunoaștem deja, președintele nostru a, spune că, a spus că va, vom susține tabelele de corelare și vom primi mai multe informații ca Parlament în legătură cu procedurile de încălcare. Toate aceste lucruri ne pot duce spre un sistem mai bun. Nimic nu este perfect, însă cred că există elemente în sistemul pilot uh, care mi se pare extrem de bune și uh, aș fi precaută dacă. Uh, bineînțeles că există anumite critici. Am, uh, de aceea am spus că subscriu la ceea ce a spus în parte reprezentatul ombudsmanului. Mulțumesc, doamna Tain. Au fost uh, parțial acuzații chiar grave adresate comisiei. Am două întrebări. Odată, uh, una adresată Secretariatului General. Am auzit că există probleme de aplicare când am intrat, uh, când am venit pentru prima oară la uh, Parlament, iar apoi am văzut cât de dificilă este uh, partea cu aplicarea. Uh, în ceea ce privește transpunerea, uh, cota este bună, de 95%. Întrebarea mea este cum se ajunge la această statistică? Comisia se uită dacă statul face ceva, adică dacă nu mai transpune legislația sau se uită și cum transpune uh, legislația europeană. Iar a doua întrebare este adresată doamnei Lichtenberger. Puteți să mai explicați odată, pentru că nu îmi dau seama care sunt consecințele într-un stat membru dacă el a depus o plângere și dosarul este trimis înapoi la statul, uh, a depus o plângere la comisie și această plângere ajunge la statul membru. Care ar putea fi uh, cazurile în acest uh, sens? Bun, aș mai avea și eu o serie de întrebări, mai ales adresate doamnei Dei. În primul rând, când mă uit la procedura acestui proiect, am avut întotdeauna senzația că obiectivul principal este ca la un, o cifră foarte mare de uh, plângeri să se creeze un fel de uh, mecanism de aplanare a conflictelor, dacă doriți, în afara uh, sistemului de încălcare. Dar asta nu înlocuiește procedura propriu-zisă, ci trebuie să o evite pentru a găsi soluții înainte. Nu mi s-a părut o idee uh, rea, dar am înțeles bine? A doua întrebare. Care este cifra, numărul cazurilor de încălcare a dreptului comunitar prelucrate de către comisie? Aproximativ, nu neapărat uh, cu virgulă. În al treilea rând, în ceea ce privește transparența, dacă există plângeri din partea cetățenilor, ce se întâmplă cu aceste plângeri? Care este procedura în interiorul comisiei? Cetățeanul A scrie o scrisoare comisiei, se plânge că nu există aplicare în statul membru. Ce face comisia în acest caz? Care este procedura? Și apoi, a patra întrebare, are cetățeanul posibilitatea, în mod direct, sau indirect să primească informații cu privire la cum reacționează statul membru? Așadar, dacă cetățeanul se duce în fața instanței în statul său membru și spune uh, mi s-a întâmplat o nedreptate, e bine, informația cu privire la plângerea cetățeanului respectiv ar trebui să-i ajungă, dacă nu lui direct, măcar la instanța respectivă. Nu cred că se cere prea mult în acest caz. Un alt punct care a fost deja numit. Cum este implicat Parlamentul European în acest uh, proiect? Cu excepția faptului că ne aflăm astăzi aici și că din când în când uh, citim rapoartele Comisiei. Există un mecanism cum ar fi în cadrul acestui raport pe care îl elaborează doamna Lichtenberger, există un mecanism prin care noi să fim implicați, cu, prin care noi să putem acționa în acest sens, pentru că, bineînțeles, ă, de statele membre depinde cum aplică legislația, dar pentru noi ar fi foarte util să avem informațiile și să le primim de la Comisie cât se poate de rapid pentru a ști ce se întâmplă în aceste proiecte pilot. Și, bineînțeles, ce spune Comisia statelor membre și ce nu. Aici ne transpunem puțin în uh, situația cetățeanului. Acestea au fost întrebările mele și cred că toate se adresează doamnei secretar general și am să o rog să răspundă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Poate pot să răspund uh, spiritului în care au fost puse diversele întrebări. Deci, încep prin a spune că probabil vrem același lucru. Vrem ca legile uh, să fie implementate așa cum au fost hotărâte. Uh, întrebarea este cum facem acest lucru și noi credem că avem nevoie de mai multe căi. Primim plângeri care sunt foarte susținute Eh, din punct de vedere al legislației comunitare, primim și plângeri foarte vagi eh, că s-ar putea să fie o problemă undeva. Noi ce putem face este să încercăm să eh, facem procesul mai sistematic și procesul prin care încercăm să clarificăm lucrurile. Comisia salută plângerile primite, cetățenii, ONG-urile, diverse organizații din Uniunea Europeană sunt ochii și urechile noastre, pentru că noi nu suntem responsabili pentru implementare, ci statele membre. Noi încurajăm plângerile, trebuie să știm dacă lucrurile funcționează sau nu. Însă am spus că nu toate plângerile sunt bine, sunt fondate. Trebuie să mergem să verificăm faptele, dacă există o uh, justificare în legislația comunitară, dacă uh, uh, s-a demonstrat că există o problemă sau nu. Ideea din spatele pilot, proiectului pilot este că avem nevoie de un fel de casă de compensare să verificăm aceste uh, proiecte. Este ca un fel de sistem solvit pentru piața internă. Nu uh, proiectul nostru pilot nu înlocuiește procedurile de încălcare dacă, nu, dacă decidem că nu am primit informații complete sau uh, dacă uh, Eh, primim informații satisfăcătoare de la statele membre, emitem o scrisoare de uh, punere în acuzare. Uh, am primit mai mult de 1500 de asemenea cazuri. Uh, încercăm să inovăm uh, un efort de a fi mai transparenți printr-un nou registru de plângeri. Uh, până acum uh, eram discreție, ne exercitam propria discreție în legătură cu plângerile noastre, înregistram doar plângerile care erau uh, puneau uh, riscul de încălcare. Acum înregistrăm toate plângerile în mod automat. Fiecare cetățean are dreptul la un răspuns. Știu că Comisia este o organizație mare, știu că nu toată lumea primește un răspuns în fiecare caz și nimeni nu, prime, nu se primește deseori un răspuns rapid. Însă, toată lumea are dreptul la un răspuns. Noi ceea ce încercăm să facem prin uh, proiectul EU Pilot este să avem o modalitate mai rapidă de a da un răspuns cetățeanului. Și deseori putem clarifica lucrurile imediat. Că există drepturi, dacă există sau nu o problemă, putem să le spunem cum se poate rezolva această problemă. Eu cred că este mai bine să încercăm să rezolvăm lucrurile mai repede spre satisfacția celor care au depus o plângere, decât să trecem printr-un proces juridic de durată doar de dragul acestuia. Comisia este hotărâtă să uh, intenteze procese împotriva statelor membre atunci când există probleme care nu pot fi rezolvate în alt fel. Însă eu cred că este în interesul tuturor și în special a cetățenilor să găsim o modalitate de a rezolva problemele rapid în statele membre, în beneficiul cetățeanului, pentru a ne asigura de implementarea corectă. Un alt lucru pe care aș dori să-l spun este uh, seriozitatea cu care privește Comisia Uh, probleme implementării legislației comunitare. Nu este atât de ușor uh, să, exam- să ai o imagine de ansamblu uitându-te la cazurile individuale. Cazurile pot să fie un indicator real sau pot să fie sau să aibă doar o bază anecdotică. Noi uh, parcurgem sistematic fiecare lege, vedem cât de multe cazuri de încălcare avem, cât de multe plângeri am primit pentru că acolo s-ar putea să existe uh, o idee că ceva nu funcționează, însă este doar un indicator și noi încercăm să examinăm o lege sau alta și să vedem o evalu- să dăm o evaluare a modalității în care credem noi că funcționează sau nu acea lege. Cred că suntem de aceeași parte, cu toții încercăm să avem o conformitate și compatibilitate. Cred că proiectul EU-Pilot, care în momentul de față se aplică doar la 15 state membre, uh, este o modalitate de a uh, rapidiza acest proces. Atunci când nu reușim să rezolvăm un caz în prim proiectul pilot, ajungem la tribunal și uh, la procedurile de încălcare. Vă asigur că EU-Pilot nu înlocuiește nimic, este doar un instrument care ajută la o rezolvare uh, urgentează răspunsul din, pentru cetățeni din partea sistemului și uh, cetățeanul trebuie să primească în fiecare caz o scrisoare în legătură cu închiderea, închiderea cazului. Acest, acestea sunt regulile și noi facem eforturi pentru a ne asigura că acestea sunt uh, respectate. Cetățeanul are întotdeauna dreptul la un răspuns din partea Comisiei. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Boudou. Bitte, Sie hatten auch noch eine Frage. Domnul Boudou. Am o întrebare pentru doamna Dei. Am înțeles că acest EU pilot se aplică relației dintre comisie și cetățean, dar pentru că vorbim de procedură de infringement, vreau să întreb pe doamna Dei dacă uh, despre următoarea situație, dacă s-au gândit. Dacă Comisia decide să treacă la ultima fază a procedurii de infringement, care este aducerea cazului în fața instanței europene, iar soluționarea acestui caz, pe cât înțeleg, durează destul de mult s-a gândit Comisia la o procedură de suspendare a deciziei naționale care face obiectul infringementului, suspendare decisă de instanța sesizată pentru a soluționa pe fond situația până la soluționarea ei pe fond? Mulțumesc. Yes, and the commission... Da, și Comisia a luat asemenea decizii, de exemplu, în domeniul mediului, în care era foarte clar că uh, Uh, mediul ar fi fost afectat înainte de terminarea cazului. Uh, comisia poate să ceară măsuri intermediare pe, pentru ca statul membru să suspende activitatea respectivă pentru ca sentința să aibă un efect real. Deci este posibil. Mulțumesc. Văd că nu mai există alte întrebări. Dau cuvântul la sfârșit, doamne Lichtenberger, și după aceea putem trece la voturi. Mulțumesc foarte mult ceea ce ar mai rămâne. Am avut întrebări legate de uh, implicarea uh, Parlamentului European în acest context, uh, dezvoltarea, evoluțiile în instituțiile europene. M-aș bucura să mai primesc o serie întreagă de răspunsuri legate de sarcinile noastre centrale. Uh, Uh, pentru momentul în care redactez raportul. Noi suntem într-un fel persoane cheie. Dacă noi nu primim informații, va fi foarte greu să ne asumăm responsabilitățile. Dacă se spune că sunt 1500 de uh, proceduri în derulare, uh, câte uh, au fost finalizate, uh, ei bine, nu pot avea decât două bănuieli. Fie că cetățenii europeni nu uh, sunt în stare să realizeze o plângere sau o petiție conform cerințelor sau s-a întâmplat ceva pe drum cu plângerile și acțiunile lor. Înainte de a trage o concluzie eu trebuie să primesc informații uh, foarte concrete, așa cum a cerut-o și colegul Lene. Cum trebuie redactate pe viitor aceste plângeri și petiții pentru ca ele să se bucure de atenția uh, celor cărora le sunt adresate? Aș vrea să știu cum doriți să operăm pe viitor pentru ca noi, la rândul nostru, să putem face propuneri de îmbunătățire. Și noi primim plângeri din partea cetățenilor și cetățenilor. Noi trebuie să le transmitem mai departe dumneavoastră. Trebuie să avem un feedback de la dumneavoastră. Uh, au fost bine alcătuite sau nu, ca să putem decide și îmbunătăți lucrurile. Trebuie să existe uh, un fel de înțelegere extrajudiciară pentru că nu trebuie să ajungem uh, în situația în care oamenii să constate că într-o rezervație naturală, naturală a fost defrișată pădurea, dar că nimeni nu știe cum să acționeze pentru a împiedica situații similare pe viitor. Mi-aș dori din partea dumneavoastră informații pentru ca raportul meu să se transforme într-o bază de îmbunătățire uh, a uh, unor probleme care încă nu funcționează bine pe viitor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și expertelor și experților și facem o pauză de câteva minute până la ora 16 și 20 pentru a permite tuturor celor care nu sunt implicați în voturi să părăsească sala sau cei care după aceea, pentru că trebuie să voteze, eh, nu vor mai putea să părăsească sala, să o facă acum. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich Stimate doamne, stimați domn, vă rog să ocupați locurile în sală, pentru că este ora 16 și 20. Avem foarte multe lucruri și aș vrea să începem cu voturile. Vă rog să faceți liniște și să luați loc. Trebuie să începem să votăm. Iar orice alte discuții absolut urgente trebuie să se desfășoare în afara sălii. Raportul colegii, colegei Galo l-am amânat. Trecem la punctul 5, adoptarea raportului doamnei Regner privind administratorii fondurilor de investiții alternative. O întreb pe colega Regner dacă dorește să facă vreo declarație. Uh, nu, atunci putem să trecem la voturi și începem cu amendamentul 1 din partea raportoarei. Vă întreb cine este pentru? Împotrivă? Aș zice că este respins. Amendamentul 51 din partea colegului Bodu. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 52 din partea colegului Leine. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Dacă uh, nu aveți nimic împotrivă, nu mai întreb cine se o abține. De la bun început, uh, cine nu participă la vot deloc este considerat ca abținut. Trecem la amendamentul 53. Și votăm aici în bloc. Da, e corect? Bun, nu, va fi uh, tratat mai târziu. Amendamentul 54 din partea domnului de Grandes Pascual va trebui să-l supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se pare că majoritatea este împotrivă. Deci se respinge. Amendamentul 55 din partea doamnei Bowles. Cine este pentru? Împotrivă? Se pare că majoritatea sunt împotrivă, se respinge. 56 Bowles, cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. Amendamentul 57 din partea domnului de Grandes Pascual, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 58 de Grandes Pascual, cine este pentru? Împotrivă. Ar trebui să numărăm acum. Încă o dată, cine este pentru? Împotrivă? Secretariatul uh, uh, îmi spunea că au fost uh, prea puțin potrivă. Să mai vedem o dată. Pentru Amendamentul 58 și mai verificăm o dată pentru 58 cine este pentru. Cine este împotrivă? Noi pentru 12 împotrivă, deci se respinge. 59 de Grandes. Cine este pentru? Împotriva. Majoritatea împotrivă se respinge. Amendamentul 60 pentru. Împotrivă. Se respinge. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62 Wikström. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 63 de grande. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 64. Line. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 65. Se va vota în bloc mai târziu. va trebui să votăm acum în legătură cu 65, dar nu în bloc, ci doar 65. Votăm odată cu 53 și 66. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Majoritatea împotrivă se respinge. Amendamentul oral, propunere de compromis. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Continuăm cu 69. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 71. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 72 pentru, împotrivă, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, se respinge. 73 pentru, 73 pentru, împotrivă, se respinge. Amenadul 74 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 75 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 76 pentru. Împotrivă. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 78 se retrage. 79 pentru. Împotrivă? Se adoptă. 80 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 81 pentru? Împotrivă? Se respinge. 82 pentru? Împotrivă? Se respinge. 83 pentru? Împotrivă? Se pare că majoritatea este împotrivă. Să verificăm. Cine este pentru 83? Împotrivă. S-a adoptat 12 pentru 11 împotriva. Amendamentul 3 a raportoarei pentru împotrivă. Se respinge. Amendament oral uh, numărul 1 uh, pentru 84 în partea domnului Bodu pentru împotrivă. Se adoptă. 85 pentru împotrivă. Se adoptă. 86 pentru Împotrivă? Se pare că majoritatea a fost pentru. Să mai verificăm o dată. 86 pentru. Amendamentul 87 Bodu pentru. Împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. Ajungem la primul bloc, amendament oral 2, tot ce este menționat aici este supus la vot acum, cine este pentru? Împotrivă? S-a hotărât favorabil. Trecem la 92. Cine este pentru? Împotrivă? Majoritatea pentru. 93 pentru? Împotrivă? Adoptat. 94 pentru. Împotrivă. Adoptat. 95 pentru. Împotrivă. Adoptat. Următorul bloc este cuprins deja și votat. 98. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendament oral 4 s-a rezolvat deja, deci putem trece la 101. Pentru 101, Bodu, cine este pentru? Împotrivă? Majoritatea împotrivă se respinge. Identic 102 Bowles. Amendamentul 6, să punem la vot acum. Cine este pentru? Nu? Trecem la 106, pentru că toate celelalte sunt rezolvate. Cine este pentru 106? Să pun la vot 106. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul oral 7 nu trebuie supus la vot, e pachet 109, dacă e corect. 109, dezgrande și nu este pentru. Împotrivă. Se adoptă. 110 de grande pentru împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. 111 cine pentru? Împotrivă. Majoritatea respinge. Amendamentul oral de compromis A. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 116 Wikström pentru, împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. 117 cine pentru? Împotrivă se respinge. 118 pentru, împotrivă, se respinge. 119 pentru, împotrivă, se respinge. 120 retras, 121, 121 care nu e retras, cine e pentru, împotrivă, majoritatea împotrivă se respinge. 122 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul oral de compromis B. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Par împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă de asemenea. 124, 5 rezolvat, 127. Cine este pentru? Împotrivă? Majoritatea împotrivă se respinge. Amendamentul oral, formă de compromis, ce? Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. La 129 129, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 131, Henan, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 132 este deja votat, practic. 133. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 134 pe părți, două părți. Suprem la vot prima parte. Cine este pentru prima parte, 134, împotrivă? Se respinge. 149. Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă. Se respinge. 150. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 151. Pentru? Împotrivă. Se pare că majoritatea este împotrivă. Se respinge. 152 pentru? Împotrivă. Se respinge. 153 pentru? Nu e nevoie, se pare. 154 pentru, împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. 155 pentru. Nu, s-a aprobat deja. 154 rep repetăm pentru. 155 pentru, împotrivă. Majoritatea 155 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Majoritatea împotrivă se respinge. Următoarea propunere de compromis s-a rezolvat deja. 157. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. D. Nächste Seite. Okay, Amendment D, in favor. Amendamentul D, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Am rezolvat cu aceasta până la 163, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 167, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la E. Nu, mai avem 166. Nu, tocmai scria înainte că trecem la E dacă este adoptat 167, um, dar n-a fost adoptat. Așadar, votăm 166 din prudență. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem acum la amendamentul de compromis E pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul uh, nou a fost uh, rezolvat. Ajungem la 172. Bowles. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 173. Hannon. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 174 pentru, împotrivă, este respins. 176. Bodu. Cine este pentru? Împotrivă. Mi s-a părut că mai mulți au fost împotrivă, dar să mai numărăm o dată. 176 pentru. 10. Împotrivă. Majoritatea a fost împotrivă. Se respinge. Ajungem la F. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la 179. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 180 și 181. Cine este pentru? Împotrivă. Se resping. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 185. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 186. Cine este pentru? Împotrivă numărăm. Cine este pentru? Încă o dată, vă rog, cine este pentru? Împotrivă. Adoptat cu 12 la 11. Trecem la 190. Tocmai am votat 186 și l-am adoptat. Trebuie să votăm 185. Se pare că nu l-am votat. Este bine întotdeauna dacă cineva controlează ceea ce facem noi aici. Așadar, 185. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 187, 88, 89 nu trebuie să votăm. Ajungem la 190. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 8 pentru, împotrivă, a fost majoritate pentru, se adoptă. Urmează 10, care a fost, adoptat în, care a fost votat în bloc. Ajungem la 192 pentru, împotrivă, se respinge. 193, mă scuzați. 194 pentru, împotrivă, se respinge. 195 pentru, împotrivă, se respinge. 196 pentru, împotrivă, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, se respinge. 199 pentru, împotrivă, să verificăm totuși. 199 încă o dată pentru, împotrivă, se adoptă în mod clar. 200 pentru, împotrivă, se respinge. 202 bodu pentru, împotrivă, se respinge. 203 pentru, împotrivă, se respinge. Ajungem la G. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la 207. 204 nu trebuie votat. 207 pentru. Împotrivă. Numărăm. Cine este pentru 207? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul oral 11 pentru Așadar, ce votăm? 206? 208? Compromisul dispare. Bun, deci votăm 208. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Ajungem la 209. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 210. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 211. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 212. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 213, 214 pentru, împotrivă, se resping. Amendamentul oral 12 a fost votat în bloc. 215, 16 rezolvate, 217 urmează pentru. Împotrivă, se respinge. Amendamentul H. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Ajungem la 220 pentru amendamentul oral H tocmai a fost votat. Este adoptat. Asta înseamnă că trecem la 220. Cine este pentru 220? Împotrivă se adoptă. Trecem la 11 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Asta a fost prima parte. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Ajungem la 224. Bowls. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Ajungem la amendamentul I. Avem vot pe părți. Prima parte pentru. Avem și un amendament oral. Votă, votăm așadar prima parte cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Este respins. A doua parte, pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 235. Wikström. Cine este pentru 235? Împotrivă. Se respinge. Ajungem la 236. Lene. Cine este pentru? Pentru împotrivă, se respinge. Ajungem la J. Avem o parte. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la 251, Regna Rapcai. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Se respinge. 252. Regnor și Rapcai. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 253. Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 254. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 255. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 256 și 257 pentru, împotrivă, se resping. Ajungem la K. Vot pe părți. Avem patru părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, se respinge. A patra par parte pentru și avem un amendament oral. În, pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem mai departe. Trecem la 13. Este rezolvat. Ajungem la 273 regnă Rapcai. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Ajungem la amendamentul de compromis 14. A fost votat în bloc. Ajungem la 275 și 276 identice pentru. Împotrivă. Se respinge. 277 pentru, împotrivă, se respinge. 278 pentru, împotrivă, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, se respinge. 281 pentru, împotrivă, se respinge. 282 pentru, împotrivă, se respinge. 283 pentru, împotrivă, împotrivă. Să verificăm încă o dată. 282 pentru. Mă scuzați, spune președintele. 283 pentru. Împotrivă. Se respinge. 284 pentru împotrivă, se respinge. 285 pentru, împotrivă, se respinge. 286 pentru, împotrivă, se respinge. 287 pentru, împotrivă, se respinge. 288 pentru, împotrivă, se respinge. 289 pentru, împotrivă, se respinge. 290 pentru, pentru, împotrivă, se respinge. 291 pentru, împotrivă, se respinge. 292 pentru, împotrivă, se respinge. 293 pentru, împotrivă, se respinge. 294 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul oral 15 a fost votat deja. Trecem mai departe. 297. Pentru, împotrivă, se respinge. 298. Pentru, împotrivă, se respinge. 299. Pentru, împotrivă, se respinge. 300. Pentru, împotrivă, se respinge. 301. Cu amendamentul oral pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul oral de compromis L, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 16. A fost votat deja, deci trecem la 308 pentru. 308 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Se respinge. 17 a fost votat. 310 pentru, împotrivă, se respinge. 311 pentru, împotrivă, se respinge. 313 pentru, împotrivă, se adoptă. 312 pentru, am rezolvat deja de fapt. 314 pentru, împotrivă, se respinge. 18 a fost votat în bloc. 19 a fost rezolvat deja, 317. 318 uh, se corectează președintele, așadar 318. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 20 a fost votat deja. 322. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. 323 pentru, împotrivă, se respinge. 324 și 325 pentru, împotrivă, se respinge. 326 pentru, împotrivă, se respinge. 328 pentru, este retras. 328 este retras. Nu. Deci 328 nu este retras. Îl votăm. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la 329. Este rezolvat. 330. De grande Pascual. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 331, 332. Cine este pentru? Împotrivă. Se resping. 23 a fost votat, 333 a fost este rezolvat, 24 este votat, 334. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 335, 336 pentru, împotrivă, se resping. 337 pentru, împotrivă, se resping. 25 este votat deja. trecem la 351. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 352. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 353 pentru împotrivă, se respinge. 354 pentru, împotrivă, se respinge. 32. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 31. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 33. Pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la N. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul O. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la M, ca și Mihai. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă se adoptă. 37 pentru. Împotrivă se adoptă. 38 cine se pentru. Împotrivă se adoptă. 39 pentru. Împotrivă se respinge. 41 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă se adoptă de asemenea. 40 pentru. Împotrivă se adoptă. 43 pentru. Împotrivă se respinge. 42 votăm pentru. Împotrivă se respinge. 44 a fost votat. 29 a fost votat în bloc. 47 pentru, împotrivă, se respinge. 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 și 50 sunt votate deja. Ajungem așadar, nu în ultimul rând, la votul cu privire la documentul întreg. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc! Cu aceasta am trecut cu bine peste prima etapă. Vă mulțumesc tuturor și felicitări doamnei raportor pentru această muncă foarte dificilă. Și urez, bineînțeles, mult succes Comisiei Econ la votul său și le urăm să lucreze cu aceeași eficiență. Așadar, trecem la pachetul cu privire la supervizare și trebuie să am grijă ca să nu încurc documentele, spune președintele. Din nou raportul Regner. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să numărăm. Încă o dată, cine este pentru amendamentul 4? Doisprezece. Cine se împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 8. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 12. Pentru? Împotrivă? Aș zice că este respins. Votul pentru rezoluție ca atare. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mulțumesc! Doamna Henen, pentru sau împotrivă? S-a abținut. În raportul Karim Și aici votul a fost simplificat printr-o serie întreagă de formulări de compromis. Amendamentul 38. Cine este pentru? Să ridice mâna. Împotrivă? Se adoptă. Propunerea de compromis 1, cine este pentru, în bloc, cu un pachet care este prezentat în anexă. Pentru, împotrivă. Deci, întregul pachet în bloc a fost adoptat. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea pentru se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă de asemenea amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea pentru. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Propunerea de compromis numărul 2. Cine este pentru? Trecem la 262 Trebuie să fiu atent puțin la pagini, spune președintele. La pagina 36 a listei de vot, amendamentul 262, Karim. Deci 262, cine este pentru? 262. Trebuie să numărăm. Deci, cine este împotrivă? Majoritatea este pentru. A adoptat. Trecem la 303, la pagina 44. nu avem toți aceeași paginație, dar e vorba de 303. La pagina 39 pentru grupurile politice, propunere Karim 303, pagina 39. Cine este pentru 303? Să ridice mâna. Vă rugăm să numărăm. Cine este pentru 303? Cine este pentru propunerea Karim 303? Să numărăm încă o dată. 14 pentru. Cine este împotriva? Se adoptă. Trecem la 23. această listă. 23 este la pagina 46, dar poate pe lista dumneavoastră la pagina 40. Dar este amendamentul 23 al raportorului. Are toată lumea pagina cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Așadar, trecem la 27.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 pe mele de navigare am găsit amendamentul 27 al domnului Conferat în legătură cu considerentul 1. Deci cine este pentru, amen- pentru amendamentul 27 al domnului Conferat? Cine este împotrivă? Este la primul considerent, pagina 62. Deci după toate articolele ajungem la considerente ca să știe toată lumea pe ce votăm. Ați aveți amendamentul corect? Amendamentul 27, Coferati, de la considerentul 1, la pagina 62. Știți cu toții ce votăm? Doamna Lindström, Doamna Wikstrom? Totul este ok? Haideți să votăm amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? A fost o majoritate, deci se adoptă. 28. Aceeași pagină. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă și acesta. Acum trecem la amendamentul 2. Uh, la considerentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum trecem la 35, Karim. Cine este pentru? Cine este împotrivă? De majoritatea pentru. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritate pentru. Amendamentul 36 al domnului Coferati pentru. Împotrivă. Se adoptă. Iar acum votul final. Proiectul de aviz în totalitate pentru, împotrivă, se adoptă. Vă mulțumesc. A fost destul de greu. As well, we wish the Econ a lot of luck for the... Urăm Comisiei Econ mult succes la acest vot. Următorul punct pe ordinea mea de zi este raportul meu. Celelalte voturi par să fie mai puțin complicate. Sper că așa va fi. Deci, 19, amendamentul 19. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. După aceea, amendamentul de compromis 1, pentru, împotrivă, se adoptă. 4 și 20 au căzut. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 2 cu uh, amendament oral de compromis. Împotrivă? Se adoptă. După care ajungem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Potrivă? Se adoptă. 30 al domnului Castex pentru, împotriva, se adoptă. 31 pentru, împotriva, se adoptă. 32 pentru, împotriva, se adoptă. 33 pentru, împotriva, se adoptă. 34 pentru, împotriva, respins. 35 pentru, împotriva, adoptat. 36 pentru, împotrivă, adoptat. 37 pentru, împotrivă, respins. 38 pentru, împotrivă, adoptat. 39 pentru, împotrivă, adoptat. 40 pentru, pen, ă, cine este pentru amendamentul 40, cine este Împotrivă. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Adoptat. 15 pentru, împotrivă, respins. 70, 17 pentru, împotrivă, adoptat. 18 pentru, împotrivă, adoptat. Vot final pentru, împotrivă, două voturi împotrivă, restul pentru, se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem la următorul vot al domnului, raportul domnului Baldasare. 32 pentru, împotriva, am adoptat. 33 pentru, împotriva, adoptat. 8 pentru, împotriva, trebuie să numărăm. 8, cine este pentru? 14 pentru, împotriva, se adoptă. 34 pentru, împotriva, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, adoptat. 35, amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, adoptat. 13 pentru, împotrivă, adoptat. 14 pentru, împotrivă, adoptat. 37 pentru, împotrivă, adoptat. 16 pentru, împotrivă, adoptat. 17 pentru, împotrivă, adoptat. 18 pentru, împotrivă, adoptat. 19 pentru, împotrivă, adoptat. 20 pentru, Adoptat. A fost foarte clar. Toată lumea era pentru. Există un bloc de amen... Putem să votăm în bloc? Deci 4, nu, 42. 42 pentru. Împotrivă. Adoptat. 22 pentru. Împotrivă. Trebuie să numărăm. Cine este pentru? și împotrivă? 11. Deci se adoptă. Acum am ajuns la 23, nu? 20. Votăm 23 sau trecem... A, votăm 23. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 24 pentru? Împotrivă? Adoptat. 25 pentru? Împotrivă? Adoptat. 26 pentru? Împotrivă? Adoptat. 27 pentru, împotriva adoptat, 28 pentru, împotriva adoptat, 43 pentru, împotriva adoptat, 44 pentru, împotriva adoptat, 45 pentru, împotriva respins, 46 pentru, împotriva adoptat, 29 pentru, împotriva adoptat. 46 pentru, împotriva adoptat. 48 pentru, împotriva respins. Amendamentul 1 pentru, împotriva adoptat. 2 pentru, împotriva adoptat. 30 pentru, împotriva. Nu a fost clar. Deci 30. Cine este pentru? Deci este vorba de amendamentul 30. Karim. 14 împotrivă. Deci majoritate. 3 pentru. Împotrivă. Adoptat. 4 pentru. Împotrivă. Adoptat. 5 pentru. Împotrivă. Adoptat. 3 pentru. 6. Deci cer scuze președinte. 6 pentru. Împotrivă adoptat adoptat. 7 pentru, împotrivă, adoptat. 31 pentru, împotrivă, adoptat. Uh, proiectul de aviz în totalitate, cine este pentru, împotriva, 23. Deci se adoptă. Vă mulțumesc. Raportul Castex. Amendamentul 6, cu amendament oral pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, adoptat. 10 pentru, împotrivă, adoptat. 11 pentru, împotrivă, adoptat. 12 pentru, împotrivă, adoptat. 13 pentru, împotrivă, adoptat. 14 pentru, împotrivă, adoptat. 15 pentru, împotrivă, adoptat. 16 pentru, împotrivă, adoptat. 17 pentru, împotrivă, adoptat. 18 pentru, împotrivă, adoptat. 19 pentru, împotrivă adoptat, 20 pentru, împotrivă adoptat, amendamentul de compromis 3 deci pentru, împotrivă adoptat, 35 pentru, împotrivă. It falls. It falls. Este caduc. Okay. 22 in favor. 22 pentru. împotriva Adoptat. 23 pentru, împotrivă, respins. 36 pentru, împotrivă, respins. 37 pentru, împotrivă, respins. 38 pentru, împotrivă, respins. 34 pentru, 24 pentru, împotrivă, adoptat. Compromise 4 in favor. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se respinge. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă se respinge, 42 pentru, împotrivă se adoptă, 43 pentru, împotrivă se adoptă, 44 pentru, împotrivă se respinge, 32 pentru, împotrivă, cred că se adoptă. 1 pentru, împotrivă se adoptă, 2 pentru, Împotrivă. Cred că se respinge. Deci se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Se respinge. 3 pentru. Se adoptă. 4 pentru. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Votăm cu privire la proiectul de aviz în totalitatea sa pentru, împotrivă, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Urmează raportul doamnei Wikström cu privire la guvernanța internetului. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă 4. Nu trebuie votat. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă 3 pentru. Împotrivă. 6. Se corectează președintele. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Proiectul de aviz în totalitatea sa pentru împotrivă, se adoptă. Nu are nimic de a da. face cu dentiștii, este vorba despre chestiuni deontologice legate de gestiunea companiilor. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, respins. Ampl A, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Ampl B, pentru, împotrivă, respins, ample C, pentru, împotrivă, respins, amendamentul 2, pentru, împotrivă, adoptat, 3, pentru, împotrivă, adoptat, 4, pentru, împotrivă, adoptat, 5, compromis, pentru, împotrivă, se adoptă, 6, pentru, împotrivă, se adoptă, 7, pentru, împotrivă, se adoptă, 8 pentru, împotrivă, se adoptă. M plus D pentru, împotrivă, respins. 9 pentru, adoptat. 10 pentru, adoptat. 11 pentru, împotrivă, respins. 12 pentru, compromis. Toată lumea este de acord, deci adoptat. 13 pentru, împotriva, adoptat. 14 pentru, împotriva, respins. 15 pentru, împotriva, respins. 16 pentru, împotriva, trebuie să numărăm. 16 pentru, 11, cine este împotrivă, Deci, respins. Vorbeam despre amendamentul 16, nu? 17 pentru, împotriva, respins. 18 pentru, împotriva, adoptat. 20 pentru, împotriva, adoptat. Ample E pentru, împotriva, adoptat. 19 pen, partea 1 pentru, împotrivă, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, respinsă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, adoptat. 22 pentru, împotrivă, adoptat. 23 pentru, împotrivă, cred că este adoptat. 23. Haideți să numărăm. 23 pentru, cred că a fost clar, împotrivă, Deci 12 la 11. Deci oricum adoptat. 22, Bodu. Sau nu? Nu, deci 23. Nu. Am ajuns la 24, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Respins. 25 și ampl 8. Pentru? împotrivă, respins. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Ampl 1 pentru, împotrivă, adoptă. Nu, este caduc. 27 urmează, aveți dreptate. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Om 9 pentru, împotrivă, adoptat. 28, prima parte, pentru, adoptată împotrivă, împotrivă și după aceea adoptată. Partea a doua, pentru, împotrivă, respins. 29 și ampl 3. Pentru, împotrivă, respins. 30 pentru, împotrivă, respins. 31, prima parte, pentru, împotrivă, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, adoptată. Ample 4 a dispărut. Ample 7 pentru, împotrivă, respins. Ample 14 și 32 pentru, împotrivă, respinse. 33 pentru, împotrivă, adoptate. 34 și Ample 11 pentru, împotrivă, respinse. Ample 12 pentru, împotriva, adoptate. Amendamentul 35 pentru, împotriva, adoptate. 36 pentru, împotriva, adoptate. 37 pentru, împotriva, se adoptă. 37 pentru, nu. Trecem la 38, partea 1, prima parte, pentru, împotriva, Partea a doua pentru, împotrivă, respins. Ample 2, nu trebuie să votăm, 39 pentru, împotrivă, respins. 40 pentru, împotrivă, respins. 41 pentru, împotrivă, adoptat. 42. M plus și M plus 6 pentru, împotrivă, adoptat. Respinse. Empl 10 pentru, împotriva, respinse. 43 pentru, împotriva, trebuie să repetăm pentru că nu a fost clar. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că a fost o majoritate pentru. Se adoptă. 44 nu votăm. Empl 13 pentru, împotrivă adoptat. 45 cu amendament oral a domnului mandres pentru, împotrivă, se adoptă. Ampl 5 pentru, împotrivă, respins. 46 pentru, împotrivă, adoptat. 47 pentru, împotrivă, respins. Proiectul de raport în totalitate pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vă mulțumesc. Și acum un alt raport interesant în legătură cu internetul obiectelor. Amendamentul 1, Cavada, Gaia, cine este pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotriva, adoptat. 3 pentru, împotriva, adoptat. 4 pentru, împotriva, adoptat. 5 pentru, împotrivă, respins. 6 pentru, împotrivă, respins. 7 pentru, împotrivă, respins. 8 pentru, nu, 7 a fost adoptat. 7 a fost adoptat. 8 pentru, împotrivă, adoptat. 9 pentru, împotrivă, adoptat. 10 pentru, împotrivă, adoptat. 11 pentru, împotrivă, respins. 12 pentru, împotrivă, adoptat. 13 pentru, împotrivă, adoptat. 14 pentru, împotrivă, adoptat. 16 pentru, împotrivă, adoptat, cred, spune președintele. 15 pentru, împotrivă, respins. 17 pentru, împotrivă, adoptat. Uh, votul în totalitate pentru, împotrivă. Vă mulțumesc. Mai avem mai avem o discuție în legătură cu uh, două teme juridice, deci urmează prima, primul temei juridic. Trebuie să îmi găsesc documentele, spune președintele. temei juridic asupra Is the, is the labeling and standard product information of the legătură cu uh, produsele energetice. Temeiul juridic. Domnul Lehner. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre o directivă să de extinderea unei uh, directive pentru etichetare în domeniul uh, consumului energetic, uh, etichete aplicate unor produse cu impact energetic. Comisia încă înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, a atras atenția asupra articolului 95, directiva privind piața internă. După aceea, uh, după intrarea în vigoare, a fost vorba despre articolul 49, energie, paragraful 1 și 2, în principiu în baza aceleiași proceduri ca în anteriorul articol uh, Avem acum nevoie de articolul 91. 114 nu mai este necesar. Articolul 149 a fost cel pe care 94, eh, mă scuzați, este cel pe care ne-am sprijinit până acum. Și da, eu 100 94 prevede eficiența energetică, economia de energie, uh, protecția mediului înconjurător. Deci eu cred că 194 este articolul care trebuie să constituie temeiul legal pentru noi. Mulțumesc dacă nu există observații. Sper că ținem toți seama de propunerea raportorului. Și ajungem Eh, în al doilea rând, la eh, speciile exotice. este vorba despre acvacultură și despre utilizarea în acvacultură a speciilor exotice, a speciilor absente la nivel local. Conform Lisabona 143 și articolul 3 149 din tratat sunt cele pe care trebuie să ne bazăm. Ehm, pentru că în propunerea comisiei eh, este invocat un alt articol. Eu cred că 143 aliniatul 2, dreptul eh, domeniul pescuitului, eh, mi se pare a fi cel necesar. Nu am niciun dubiu. Nu există observații în uh, acest caz. Dacă nu e nimeni împotrivă, consider că s-a votat această propunere făcută de către raportor. Ajungem la raportul Sayer acum. Domnule coleg, aveți cuvântul, vă rog. This, We have as well a presentation by the Commission. I think we start maybe with some short words of Mr. Sayer. Să începem cu o scurtă prezentare a domnului Sayer și după aceea cu o prezentare partea Comisiei. Well, colleagues, uh, the, uh... Stimați colegi, prezentarea pe care o vom asculta din partea Comisiei este în foarte strânsă legătură cu raportul meu anterior cu privire la delegarea legislativă, dar nu se referă la articolul 290, ci la articolul 291, care se referă la implementare. Marea diferență între aceste două puncte este următoarea. La articolul 290 avem noi puteri și suntem noi, cei care suntem stăpânii acestei proceduri, suntem noi legiuitorii. Articolul 291 are o serie de puncte în legătură prin intermediul uh, puterilor delegate ale Parlamentului, dar nu are un drept special prin puterile Parlamentului, ci prin intermediul Comisiei. Asta mai ales Uh, pentru că implementarea este sarcina Comisiei și a statelor membre. Totuși, din acest punct de vedere, subliniez că este foarte important ca Parlamentul să supravegheze aceste proceduri în calitatea sa de organ care controlează activitatea Comisiei. Însă trebuie să fie foarte clar că nu este competența noastră. Delegarea este competența noastră, dar în acest caz este, situația este diferită. Raportul meu viitor, care va fi gata, sper eu, cât se poate de curând, este legat de noua comunicare a Comisiei cu privire la înlocuirea um, procedurii de comitologie este important pentru Parlament. Eu întotdeauna sunt dispus să lupt pentru drepturile Parlamentului. Și având în vedere faptul că uh, tratatul de la Lisabona ne-a dat noi puterile, voi apăra. Dar cred că trebuie să luăm în considerare echilibrul puterilor și relațiile între instituții. Și cred că în acest caz solicitările noastre pe care le voi prezenta și după prezentarea comisiei, ar trebui să fie în uh, limitele activităților noastre reale, pentru că nu vrem să mergem dincolo de tratat. Tratatul prevede ceea ce este competența Parlamentului și ceea ce este important. Aici avem uh, de-a face cu un unghi diferit, cu o perspectivă diferită. Aceasta ar fi introducerea mea. Sunt, bineînțeles, foarte curios să aud ce are de spus Comisia despre asta. Vă mulțumesc. Din partea Comisiei Europene îl avem pe domnul Tenerero, care ne va prezenta propunerea Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président, pour donner l'opportunité à la Commission de... Mulțumesc, domnule președinte, că ați dat ocazia Comisiei să facă această prezentare. Mulțumesc de asemenea și raportorului pentru această introducere care pune dezbaterea în context. Voi trata liniile principale și după aceea sunt disponibil pentru întrebări. Proiectul de regulament al Comisiei, adoptat de către Comisie, se bazează pe câteva principii fundamentale. Primul principiu este respectarea noilor dispoziții ale tratatului și a noilor, să spunem așa, echilibre de putere care decurg din tratatul de la Lisabona. Însă, oricum, trebuie să asigurăm o anumită continuitate, pentru că nu uh, inventăm un nou sistem de control de către statele membre uh, și construim pe experiența acumulată, uh, păstrăm ideea unui comitet și a unei comitologii, există și ideea unei simplificări, profităm să simplificăm și să facilităm sistemul, eficacitatea este de asemenea un cuvânt cheie și transparența de asemenea. Uh, lucrările comisiilor și com- procedura de adoptare a măsurilor de executare. Este un principiu care, acestea sunt principiile care ne-au ghidat și aș dori să revin asupra fiecăruia și să vă atrag atenția la două sau trei articole din regulament care pot să pun mai multe dificultăți. Uh, am avut deja discuții în alte comisii uh, în legătură cu anumite probleme. În primul punct, respectarea tratatului. Este clar că marea modificare a tratatului de la Lisabona este că Comisia controlează uh, actele de execuție ale Comisiei sunt controlate de către statele membre și Consiliul și Parlamentului, în principiu, nu intervin în procedura de adoptare a actelor de executorii. Comisia, în propunerea sa, Uh, propunerea Comisiei rămâne foarte simplă și elimină toate sistemele care există actualmente în comitologie și uh, putem să, uh, Consiliul poate să fie sesizat. Toate aceste proceduri care au existat până acum sunt eliminate pentru că Consiliul nu mai participă în procedura de control a Comisiei de către statele membre. Acest lucru ne-a permis să simplificăm, să propunem mai puține proceduri. În loc de trei proceduri, am încercat să ajungem la două proceduri fundamentale. De asemenea, am încercat să uh, avem reguli mai clare, să uh, le apropiem de realitate și de felul în care funcționează comitetele în realitate și, de asemenea, să includem în propunere anumite elemente cum ar fi reglementarea adoptării măsurilor de executare prin procedură scrisă, care vor facilita funcționarea acestor comisii, comitete. În ceea ce privește eficiența, punctul fundamental este să rămânem în cadrul principiilor în vigoare actualmente, ceea ce înseamnă că în principiu Comisia, în cadrul procedurilor mai constrângătoare, care este procedura de examinare, o fuziune a procedurilor de gestiune și de considerare atunci când există un aviz juridic care este contrar propunerii, comisia nu o poate adopta. Prin... Însă, comisia poate să o adopte dacă există un aviz pozitiv sau dacă nu există niciun aviz pozitiv sau negativ al comisiei respective. Acestea sunt regulile generale care se aplică și acestea sunt păstrate în propunerea actuală pentru a permite o eficiență a proces, procesului de decizie. Blocajele din statele membre nu pot fi făcute decât printr-o decizie prin majoritate calificată. Ca și acum. În legătură cu transparența, este important să insistăm că vrem să îmbunătățim sistemul actual de transparență. Toate lucrările comitetelor, ordine de zi, Uh, ordinele de zi, documentele discutate, rezultatele voturi, voturilor vor fi trimise Parlamentului European și, uh, de asemenea, și Consiliului. Vom informa în același timp cele două instituții de tot ceea ce se întâmplă în comitete. Uh, în același timp în care aceste documente sunt trimise membrilor comitetelor. Deci vom îmbunătăți transparența și acest lucru va continua să fie implementat. Aș dori să mai insist pe două sau trei puncte. Alegerea procedurii. În viitor vor exista doar două proceduri, o procedură consultativă care seamănă cu procedura consultativă actuală și o procedură de examinare care rezultă din fuziunea procedurilor actuale de gestionare și reglementare. În articolul 2 am încercat să clarificăm regulile aplicabile. Astăzi, alegerea procedurii este ghidată de către reguli care sunt indicative și propunerea Comisiei ar fi ca aceste reguli să devină mai obligatorii, să nu permitem alegerea procedurii mai, cele mai constrângătoare decât în uh, cazurile indicate explic, explicit în proiectul de regulament. Pentru celelalte cazuri, se aplică procedura consultativă. Vă atrag de asemenea cazul, uh, atenția asupra ex, unei excepții, articolul 5.5, atunci când există un aviz negativ și Comisia nu poate să adopte uh, o decizie, este o excepție limitată pentru cazuri particulare, care înseamnă că în anumite cazuri ar fi necesar, în ciuda unui aviz negativ, să se adopte o anumită măsură. Așa se întâmplă acum, pentru că în anumite tipuri de măsuri, Comisia poate să adopte asemenea măsuri. Deci am dorit să păstrăm aceste prevederi, acum sunt pre- pre- precizate în articolul 5.5. De asemenea, există măsuri care sunt adoptate fără un aviz prealabil al unui comitet, articolul 6, când discuțiile au loc ulterior, mai există articolul 8 în legătură cu transparența și vreau să vă atrag atenția la asupra dreptului de examinare al Parlamentului, un subiect reluat de către alte comisii, un subiect sensibil. Vreau să clarific. Comisia nu vrea să elimine niciun drept al Parlamentului de a interveni în procedură pentru a indica Comisiei că Comisia Uh, că Comisia pregătește o măsură care ar încălca un act de bază. Acesta este dreptul Parlamentului, care este inalienabil. Parlamentul, bineînțeles, în cadrul procedurii, în orice moment poate să, să spună Comisiei, atenție, dacă adoptați această măsură pe care ați comunicat-o, veți încălca tratatele. Din motive de efic- eficiență, Vrem să nu păstrăm sistemul actual care obligă Comisia să aștepte o lună de fiecare dată când propune o măsură Comitetului și o transmite Parlamentului. Comisia trebuie să aștepte o lună doar în cazul în care Parlamentul are ceva de spus. Pot să vă dau statistici. Avem 800 de măsuri adoptate aproape în fiecare an, supuse acestui drept de veto și avem una sau două rezoluții pe an care au, duc la dificultăți. Și din contră, în fiecare caz pierdem o lună așteptând un răspuns care nu, nu ajunge și uh, oricum Parlamentul European are dreptul să uh, oprească o asemenea măsură. Vreau să explic clar că nu este vorba de uh, eliminarea unui drept al Parlamentului, ci doar eliminarea perioadei de uh, suspendare care există în momentul actual. Ultimul articol este articolul 10, alinierea automatică a vechilor documente supuse comitologiei actuale în legătură cu noua comitologie. Este un articol care pentru noi are o importanță foarte mare, este un articol tehnic care vizează, bineînțeles, să evităm ca în viitor, odată ce se adoptă o poziție, să rămânem ani de zile într-o situație în care există proceduri noi, dar și vechi, vechile proceduri de comitologie, cu apelul la Consiliu. Prin aliniere automatică, toate procedurile de comitologie existente acum devin proceduri sumi, sub, supuse noii comitologii. Deci nu se păstrează întreaga structură veche. Ultimul punct asupra căruia vreau să intervin, nu se poate spune că există o apreciere de fond în legătură cu natura măsurilor. Este un, o aliniere tehnică. Deci, dacă vor exista vreodată măsuri care prin conținutul la comitologia actuală ar fi trebuit să fie acte delegate, conform criteriilor tratatului de la Lisabona. Bineînțeles, articolul 10 nu aduce prejudiciu uh, faptului că ulterior se poate reveni asupra acestora pentru a le realinia la noua realitate juridică a actelor delegate. Nu acesta este obiectivul articolului 10, nu are nimic de a face cu discuția actuală. Comisia a declarat deja că toate actele unde va apărea această problemă va face tot ce este necesar pentru a ține cont de noul tratat și va introduce schimbările necesare pentru ca anumite acte care ar trebui să fie acte delegate vor fi consacrate ca acte de execuție și care vor deveni acte, de, acte delegate. Articolul 10 este foarte important ca, pentru ca sistemul să funcționeze bine în viitor. Sper că am acoperit uh, punctele principale ale, aceste pro, ale acestei propuneri și stau la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Mulțumesc, domnul, doamna Lichtenberger. Prego. Nu? Era prenotată pentru un intervenție. Doamna Lichtenberger era notată pentru a avea o intervenție. În cazul acesta, domnul Mitchell din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pentru puterile legislative în comisia mea, vreau să spun că există anumite preocupări în comisia noastră. M-am bucurat să aud din partea comisiei că nu doresc să clintească nimic din uh, puterile Parlamentului. Mă bucur dar eu aș vrea să știu că există o interpretare în acest sens și din partea Comisiei și Consiliului, pentru că în 2007 și 2008 au fost rezoluții care semnalau probleme în 11 proceduri comitologice. Vreau să spun, în baza experienței mele de membru al acestei comisii, că nu doar în Comisia pentru Dezvoltare, dar și în altele, Comisia pentru uh, Problematică Externă și uh, pentru uh, Comerț Exterior în AFET, um, am ajuns la asemenea concluzii colegii mei din uh, partea Comisiei de Politică Externă, în numele tuturor grupurilor, vreau să vorbesc ca reprezentant al lor în negocierile cu Comisia și Consiliul. Noi uh, elaborăm cu, uh, lucrăm cu finanțări pentru activitatea externă, care toate se derulează cam în același fel. Înainte de Lisabona, eh, deciziile se luau prin codecizie și era după aceea la latitudinea managementului să stabilim două seturi de măsuri comitologice. De o parte, hârtile, documentele strategice, programe multianuale, eh, prin eh, aloc alocații bugetare conform unor programe tematice și, în al doilea rând, programe de aciuni măsuri speciale documente tehnice care mai mult implementau politicile bugetare care erau uh, fixate în uh, documentele din prima categorie. Ei bine, toate aceste documente urmau să fie monitorizate pentru că în momentul în care instrumentele financiare au fost negociate, procedura uh, aceasta de scrutin abia se înfiripa. Noi trebuia întâi să elaborăm aceste reglementări și de obicei Comisia și Consiliul se opuneau. Acum Comisia a propus amendamente pentru majoritatea acestor proceduri și toate comisiile care au desfășoară o activitate de relații externe eh, participă la negociere. Eu cred că trebuie să recurgem la formula de eh, delegare de competențe, de acte delegate, și uh, implementarea tehnică, de asemenea trebuie să recurgă la acte de implementare. Eu insist asupra ideii că toate comisiile Parlamentului European îmbrățișează această poziție, chiar dacă există uh, o atitudine refractară în acest domeniu la nivelul Comisiei și Consiliului. Iar în ce privește aceste acte de implementare, eu uh, Sper să nu fiți de acord ca tot ceea ce în clipa de față uh, se derulează sub formă de acts of scrutiny să se transforme în implementing acts. Pentru că uh, noi uh, vrem să putem recurge mai ales la instrumentele externe de finanțare. Este vorba despre instrumente de uh, dezvoltare a cooperării, de instrumente pentru stimularea democrației, drepturilor omului, instrumentul uh, de stabilitate, instrumentul de uh, facilitare a industrializării. De asemenea, instrumente legate de parteneriate, de vecinătate. În al doilea rând, Aș vrea să spun, domnule președinte, și închei în felul acesta, este vorba despre funcționarea deciziilor uh, pe bază de procedură comitologică. În ultimii ani, uh, în momentul în care instrumentul de dezvoltare a cooperării a fost elaborat în 2007, noi uh, foloseam întru totul dreptul de, de supraveghere al Parlamentului în baza articolului 8 al deciziei de comitologie. Noi aveam rezoluții combinate în legătură cu noua regulă 88 privind puterile bugetare și activitatea noastră a fost încununată de succes. Munca noastră a dus la una din propunerile legislative ale Comisiei după ce am uh, insistat asupra ideii că anumite măsuri nu puteau să fie finanțate de către instrumentele bugetare de care dispuneam. Și uh, Sperăm ca acum la nivelul Comisiei să existe mai multă disponibilitate de a opera modificărilor noastre. Este foarte important pentru Parlament să nu uh, renunțe la uh, solicitarea privind aceste noile reglementări pentru că, dincolo de aceste implementing acts, este nevoie ca eh, să ne putem pronunța. Nu vrem să ignorăm eh, acel regulament 88 care ne revenea încă din eh, documentele anterioare. Sunt încrezător că vom putea, în baza articolului 2, 290, să operăm mai bine în viitor și de asemenea să luăm măsuri în baza articolului 291. Vă rog să uh, păstrați intacte puterile Parlamentului care revin din aceste prevederi. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, grazie per il suo incisivo discorso. mulțumesc foarte mult pentru argumentele aduse, domnule Sayer. Mulțumesc și mulțumesc Comisiei pentru informații. Mulțumesc și colegilor pentru că întotdeauna este bine să auzi opiniile lor și a, a colegilor din alte comisii. Chiar la ora actuală mă consult cu celelalte comisii care au experiența uh, modul, procedurilor din trecut și, bineînțeles, mă interesează și noile evoluții. Aș dori să enumăr o serie de puncte, pe scurt, pentru că știu că timpul ne presează. Primul punct numit de reprezentantul Comisiei, cred că este unul dintre cele mai importante care oarecum rezolvă problema ridicată de către domnul Mitchell. Și anume, este vorba de accesul la informație și de modul în care Parlamentul află ce se întâmplă în interiorul Comisiei, pentru că asta are uh, de a face cu modul în care ne exercităm noi drepturile. Este ceva foarte important care ar trebui să fie inclus în acordul nostru cadru. Trebuie să fim atenți atunci când, când uh, semnăm acest acord că, ca drepturile noastre să nu fie încălcate. M-am bucurat să aud din partea Comisiei că acesta este unul dintre obiectivele lor. Noi, bineînțeles, uh, vom uh, continua pe această cale bineînțeles în cadrul bunei cooperări între instituții. Ar trebui să fie un proiect care să funcționeze, un uh, proces care să funcționeze bine, dar uh, nu numai. Această informație trebuie să ne ajute în activitatea noastră, pentru că de multe ori se întâmplă ca prea multă informație să blocheze informațiile reale. În ceea ce privește alinierea automată este alt aspect care a fost menționat. Cred că ar trebui să spunem foarte clar și explicit că alinierea tehnică prevăzută la aliniatul 10 este o soluție practică care nu prejudicează sau nu face imposibilă alinierea generală a actelor Um, legale conform 290 291. În ambele cazuri este foarte important să menținem principiul că este necesară o aliniere generală. Nu este vorba numai de cazurile practice în care este un proces automat. Am vrea mai ales în sectoarele unde se aplică codecizia să fie aplicat acest lucru nu se întâmplă automat pentru că Parlamentul trebuie să se implice ca legiuitor în determinarea tuturor acestor aspecte. Apoi, în ceea ce privește noile proceduri, articolul 2 din text spune că procedura uh, regen, uh, mm, recomandată ar fi uh, cea, procedura generală procedura în care statele membre au drept de veto a fost limitată și cred că ar trebui să menținem această excepție. Cred că ar putea fi menționate și alte excepții în domeniul mediului, agriculturii, pescuitului, comerțului. Ar putea fi luate o serie de măsuri și decizii uh, individuale, nu numai unele cu un uh, domeniu de aplicare general. Așadar, trebuie să clarificăm faptul că trebuie să facă parte din uh, procedura uh, obișnuită pe care o avem, aceste prerogative. În ultimul, uh, nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la dreptul de supraveghere. Este ceva ce dispare și noi, totuși, trebuie să ne asigurăm că nu mai există lucruri care nu mai există în tratate, dar trebuie să exercităm drepturile pe care ni le conferă tratatul. Trebuie să spunem foarte clar că Parlamentul va avea în continuare, în toate cazurile, dacă dorește, să adopte o rezoluție și să își exprime poziția cu privire la un anume subiect. Uh, în ca ultim uh, soluție putem merge în fața instanței. Tratatul de la Lisabona este bazat pe experiență. Dar cred că acest lucru trebuie spus și în text. Asta am încercat să fac și în raportul meu. Să spun că Parlamentul nu va fi lipsit de posibilități de a influența Um, procedurile, chiar dacă nu mai are exact aceleași puteri ca înainte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor din alte comisii pentru contribuțiile lor. După consultările cu raportorii din umbră și cu celelalte comisii, voi elabora un raport care să ofere linii directoare în acest sens. Vă mulțumesc, uh, domnule Sayer. Am vorbit mai devreme despre cum continuăm, pentru că mai trebuie să discutăm raportul doamnei Lichtenberger, pentru că dânsa nu va mai putea veni mâine. Vom continua cu acest raport și în ceea ce privește coordonatorii, am uh, discutat că vom, uh, am stabilit că vom discuta uh, Serviciul de Acțiune Externe mâine dimineață. Facem reuniunea coordonatorilor astăzi după raport, pentru că altfel ar dacă am păstra, am ține mâinile una coordonatorilor, s-ar uh, uh, da peste cap programul. Am mai uitat un program. Ar trebui să stabilim un termen limită pentru amendamente? Nu. Doamna Lichtenberger, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uneori există o înțelepciune a ordinii de zi pe care nu o putem anticipa. Și anume un caz din Comisia PETI uh, pentru petiții care uh, apare aici și anume este vorba de un caz pe care l-am menționat astăzi. Este vorba de procedura când este vorba de încălcări ale dreptului comunitar. Și este vorba de uh, crearea unei transparențe în această procedură. E bine, tocmai în acest sens există o petiție la Comisia pentru Petiții care solicită exact acest lucru, să există o procedură uh, care să asigure transparența, să asigure furnizarea de informații și o anumită garantare a unei proceduri fixe. În comisia jurii avem un grup de lucru cu privire la dreptul administrativ uh, comunitar. Din câte știu eu, Berlinguer este persoana responsabilă pentru acest grup de lucru Și cred că asta este și intenția uh, petiționarului respectiv. Există nesiguranțe cu privire la procedură, care, este, care sunt termenele, care sunt solicitările cu privire la transparență. Este vorba de faptul că se dorește o anumită uh, formalizare astfel încât să existe o transparență și să se asigure um, satisfacerea necesarului de informații pentru petiționar. Uh, Uh, Această uh, petiție menționează faptul că procedura s-a tergiversat pe 12 ani că e, și spune că este nevoie de un cod procedural și cred că ar trebui să elaborăm un astfel de document pe care apoi să-l transmitem mai departe în care să numim activitățile noastre, să dăm dreptate petiționarului și să facem referire la acest grup de lucru care a fost deja creat pentru ca oamenii să știe că există evoluții în acest sens. Dacă sunteți de acord cu această propunere, m-aș bucura. Dacă ați fi, m-aș bucura foarte tare. Există obiecții, intervenții? Nu? Bun, atunci vom proceda ca atare. Vă mulțumesc. Cu aceasta încheiem această parte a reuniunii noastre și ajungem la reuniunea coordonatorilor. Am să-i rog pe toți cei care